Vreau să vă spun că toate documentele respective sunt la dispoziție. Dacă aveți observații, vă rog frumos să ne spuneți.